a fost publicată pe website-ul Parlamentului European. Înainte de a încheia, vreau să mulțumesc interpreților pentru disponibilitatea de care a dat dovadă și pentru flexibilitatea lor. Mulțumesc! Am încheiat uh, reuniunea.